Dorește să intervină domnul Svoboda. Domnule Svoboda, dacă e vorba de regulamentul de procedură, atunci vă dau cuvântul abia mai apoi. Mulțumesc pentru înțelegere. Și acum fac uh, trimiterea ziua de luni. Nu există niciun amendament. Deci ordinea de zi rămâne nemodificată. După care, grupul verzilor a solicitat ca um, uh, dezbaterea în ceea ce privește creditele de stabilitate să fie Uh, pe ordinea de zi abia după dezbaterea cu privire la relații între UE și Maroc. Domnule Combendit, aveți ceva de spus? Domnule președinte, ați prezentat corect. E vorba de trei rapoarte mm, agri care trebuie să fie incluse în această dezbatere. Mulțumesc, spune președintele. Deci, dorim această dezbatere abia după acordul UE-Maroc. Dorește cineva care Uh, dorește cineva să intervină pe acest subiect? E cineva împotrivă? Văd că nu are nimeni nimic de spus. Deci cine este pentru solicitarea verzilor? Este dagegen? Împotrivă? Enthaltungen? Abțineri? Bun, deci așa rămâne. Această dezbatere va avea loc după ce discutăm despre acordul UE-Maroc. Nu mai există nicio modificare pentru celelalte zile, așa că plecăm de la premisa că pentru miercuri și joi lucrurile rămân așa cum au fost decise în conferința președinților. Bun, așa rămâne, spune președintele. În ceea ce privește regulamentul de procedură, domnul Svoboda dorea să ne spună ceva. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă atrag atenția asupra unui caz special și să vă rog să faceți ceva. Am intrat pe site-ul Basta Ranger și potrivit uh, informațiilor de acolo, jurnalistul uh, un maghiar Jolt Bayer a insultat-o pe comisarul Nelly Cruz și au existat și câteva acuzații obscene față de colega noastră Luna Lunacek, doamna Luna Cech. Bun, e vorba de un jurnalist, prin urmare nu ar trebui să ne intereseze neapărat ce face acesta, dar acesta recent a organizat o demonstrație uh, și, în Ungaria, deține o organizație antisemită și transmite mesaje antisemitice. Domnule președinte, dat fiind ceea ce s-a întâmplat, dat fiind mesajul care a fost transmis colegei noastre, doamna Luna Cec, eu cred că trebuie să întreprindem ceva, pentru că noi trebuie să intervenim în numele onoarei uh, colegei noastre, indiferent uh, dacă suntem sau nu împotriva premierului Orban. Eu cred că e inacceptabil ce se întâmplă. De asemenea, doamna Nelly Cruz, doamna comisar, a fost atacată fiindcă își uh, întreprinde sarcinile din portofoliu. Și eu nu cred cred că e acceptabil când se întâmplă așa ceva. Ar trebui să impunem niște standarde morale și să impunem un uh, comportament unul față de ceilalți cum trebuie. E un lucru inacceptabil ceea ce se întâmplă. Um, mulți au fost făcuți mincinoși uh, și așa mai departe, dar asta nu contează atât de mult. Contează foarte mult că în Ungaria doamna Luna, Cec a fost prezentată cum nu se poate mai rău și a fost uh, jignită și ar trebui să apărăm onoarea colegei noastre intervenind. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Svoboda. Cu siguranță voi face ceva în această privință. Voi face rost de toate documentele necesare și dacă integritatea doamnei Lunacek a fost afectată, atunci evident voi uh, interveni pentru a o apăra. Voi lua legătura și cu domnul Barroso pentru a vedea în ce măsură și Comisia face același lucru pentru protecția demnității doamnei comisar Cruz. Poate că instituțiile noastre vor putea coopera pe acest subiect. Doamnelor și domnilor, la începutul reuniunii plenare vreau să menționez un caz care